Good afternoon, uh, everybody. Bună ziua tuturor și bine ați venit la reuniunea noastră și, dacă nu mă înșel, este ultima înainte de vacanța de Crăciun. Nu încă, Pascal. Nu e vacanță, trebuie să terminăm reuniunea totuși. Bun venit tuturor! În primul rând, câteva schimbări care au apărut pe ordinea de zi E vorba de ordinul, ordinea voturilor. Au fost inversate voturile la cererea raportorului. Asta înseamnă concret că punctul 11, în ceea ce privește um, o strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative, este primul punct, iar apoi testul de proporționalitate, test, uh, punctul 9 va fi al doilea și apoi votăm mandatul pentru trialog. Punctul 7, uh, notificarea este al treilea vot și apoi votăm geoblocarea și uh, serviciile profesionale. Dacă nu sunt observații sau obiecții, considerăm că se adoptă această nouă ordine. Toată lumea știe că reuniunea noastră este transmisă pe internet, este și pe e-meeting, deci acolo găsiți toate documentele. Și avem și newsletterul nostru cu numărul 87, care este disponibil. Bozica Matici va pleca din secretariatul IMCO, mi se spune, din ianuarie. Va trece la ENVI și, uh, Bosica, vrem să îți mulțumim foarte mult pentru angajamentul uh, față de comisia noastră. Am avut onoarea de a lucra cu tine pe dosare destul de grele, de exemplu Better Regulation, o mai bună reglementare. Uh, mulțumesc foarte mult pentru ajutorul tău. Și mult succes pe mai departe la comisia Envy. Asta înseamnă că putem trece la negocierile interinstituționale în curs. Mai întâi, starea lucrurilor în ceea ce privește dosarul lui Dan Dalton, omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor. Da, Dan, ce ne poți spune? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am progresat foarte bine la primele trei uh, trialoguri, ceea ce este foarte bine, dar acum uh, ajungem uh, la partea cea mai dificilă și pot să vă spun că la sfârșitul ultimului trialog am uh, ajuns la un numitor comun pe chestiuni foarte importante și dificile, dar din constrângeri de timp nu am uh, terminat totul, deci va fi nevoie de un al patrulea trialog săptămâna aceasta. Avem chiar ultimele probleme de pus pe tapet, cele mai grele pentru toată lumea, de ambele părți, dar uh, primează în continuare principiul că trebuie să avem într-adevăr un sistem final de omologare și supraveghere a pieței autovehicole care să fie puternic, mult mai puternic decât cel în curs și care să uh, acopere sarcinile pe care le dorim cu toții ca să putem spune că avem un sistem care va preîntâmpina un scandal precum cel de la Volkswagen. Nu am ajuns încă într-un punct satisfăcător, dar putem spune că toată lumea s-a mișcat uh, de la poziția inițială, însă nu înspre un rezultat final deocamdată. Va exista cel de-al patrulea trialog, miercuri. Speranța mea este că vom reuși să avem un acord pe aceste ultime chestiuni pendinte. Ce mai pot să spun? Noi, eh, cei de la Parlament, ne-am descurcat destul de bine, am obținut câteva concepte cheie în eh, documentul final. E ultima sută de metri și în mod public nu mai pot să spun altceva despre asta. Poate că sunt alți colegi care vor să intervină. Suntem aproape de un acord, eh, dar rămâne de văzut. Mulțumesc, Dan. Mult succes în continuare. Dacă sunt uh, alții care doresc să intervină pe acest dosar, dacă nu, putem să trecem mai departe. Starea lucrurilor în ceea ce privește următorul trialog e vorba de serviciile de livrare transfrontalieră a coletelor, un regulament. Uh, raportoare este doamna Borzan, dacă ne puteți spune câteva cuvinte. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să îi mulțumesc colegii mele Lucy Anderson pentru un leadership excelent la negocierile în trialog. Au fost două reuniuni tehnice și un trialog. Următoarea reuniune tehnică este vineri. E prevăzut un uh, trialog pentru miercuri, zi de Strasburg. Va fi o reuniune a raportorilor din umbră chiar înainte, bineînțeles. Consiliul dorește să termine aceste negocieri înainte de următoarea președinție. Rămâne însă de văzut dacă va fi fezabil. Totul depinde de cursul negocierilor. Principalele puncte de contencios sunt, după cum se așteaptă, articolul 5 cu abordări foarte diferite, deși obiectivul este același. Consiliul vrea filtre de pre-evaluare, iar poziția trans se bazează pe evaluarea cu privire la tarifele nerezonabil de mari. Singurul element asupra căruia s-a convenit uh, este eliminarea ratelor um, la terminal. Este o linie roșie pentru Consiliu. Știți că am avut o poziție fermă cu privire la acestea, uh, la IMCO, mult mai puternică decât TRAN. Eu una, evident, o să militez pentru poziția noastră. Alte puncte dificile se referă la noul articol 6a cu privire la informații pentru consumatori. Consiliul e de părere că nu există o valoare adăugată pentru acest articol, pentru că problema este acoperită în directiva cu privire la drepturile consumatorilor. IMCO și TRAN cer cu vehemență acest articol. N-are rost să creăm legislație nouă dacă ne temem să introducem elemente noi sau să consolidăm anumite elemente. Ar trebui să putem explica consumatorilor ce se întâmplă. Ei sunt cei mai afectați de opțiunile de furnizare, de livrare și trebuie să le arătăm ce facem pentru consumatori. La altele articole sunt chestiuni practice, cum ar fi uh, subcontractările um, și alte elemente. Sunt proiecte de text de compromis în lucru și speranța mea este să găsim un uh, acord cât mai repede posibil. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această trecere în revistă. Vedem, o să vedem cum evoluează lucrurile. Dacă sunt alte intervenții, nu, nu e cazul. Mai departe, E vorba de programele de dezvoltare a industriei de apărare. De fapt, era înainte subiectul 5, dar Roza este în întârziere. Înainte de a interveni, vreau să vă spun că proprii mei copii sunt aici, au avut zi liberă la școală și sunt probabil cei mai special invitați pe care i-am avut vreodată. Ei ne vor asista. Mulțumesc. Pentru mine e foarte ciudat, spune președinte. Sunt pentru mine cei mai mari critici, așa că eu trebuie să mă descurc cât se poate de bine. E vorba de un aviz pe care îl are Comisia noastră în ceea ce privește instituirea Programului European de Dezvoltare a Industriei de Apărare. Au fost 228 de amendamente depuse vor fi mai multe supuse la vot dacă numărăm și amendamentele uh, incluse în aviz. Comisia competentă pe fond este ITRE. De subiect se ocupă și AFET și sede asociate prin regula 54. Acum doresc să iau cuvântul în calitate de raportor și voi vorbi în olandeză. Deci acum examinăm amendamentele. Și, după cum v-am anunțat, în total sunt 272 de amendamente pe acest dosar. E vorba de un proiect de aviz. Asta arată că e un uh, dosar important. Săptămâna viitoare, la Strasburg, uh, vom avea o primă reuniune cu raportorii din umbră, iar la sfârșitul săptămânii, dumneavoastră veți eh, primi și primele mele propuneri de amendamente de compromis. Trebuie să facem compromisuri pe câteva chestiuni cruciale. De exemplu, eh, mă gândesc la prima discuție cu eh, Comisia. Au rezultat câteva elemente din acea discuție. Mă gândesc, de exemplu, la faptul că e de la sine înțeles pentru toată lumea că e nevoie de o, să avem o industrie a apărării mult mai eficientă să se țină cont de dreptul național și de dreptul european și să existe o mai bună congruență între acestea. Desigur, trebuie să existe o mai bună cooperare și între statele membre care să ducă la o industrie independentă a apărării europeană. Și să vedem ce se întâmplă și între țări și parteneri. Trebuie să găsim uh, un acord și să vedem și care sunt uh, posibilitățile de a participa la acest program și uh, membrii din terțe state. Din acest punct de vedere, mi se pare că au apărut uh, în discuție câteva elemente importante pentru a da uh, formă acestei cooperări la NATO, inclusiv ținând cont de uh, activitatea economică a unui actor uh, terț în Uniunea Europeană. Au fost depuse în amendamente în acest sens și se cere ca programele uh, Uh, de acum să fie menționat, să fie menținute, mă gândesc la programul CEF și să vedem care sunt marjele de manevră pe care le mai avem din punct de vedere bugetar. Apoi, sunt susținute și proiectele duale sau uh, cu scop civil, un ultim element fiind transparența și controlul se pune întrebarea dacă trebuie să se facă o raportare obligatorie în mod regulat, uh, așa cum spunea Comisia. Aici uh, Parlamentul, evident, uh, poate să-și exprime avizul. Nu au fost acestea toate amendamentele, acestea au fost liniile cele mai importante Vă voi ține oricum la curent și, după cum am anunțat chiar la început, până la sfârșitul acestei săptămâni voi veni cu amendamente de compromis. În engleză. Aș dori să dau acum cuvântul raportorilor din umbră și numele PPE, domnul Lopez ișturi, dar Andreas, mă gândesc că intervii tu în numele colegului nostru. Așa este, domnul președinte. Am aceeași problemă cu dumneavoastră. Um, cu copiii mei care sunt, uh, care, când sunt în uh, comisie și asistă când eu vorbesc, uh, pot să vă felicit și să vă spun că au de ce să fie mândri copiii dumneavoastră. Din păcate, raportorul nostru nu poate fi aici pentru că conduce lucrările adunării generale PPE. Mi-a menționat doar 228 de amendamente, nu câte a spus dumneavoastră, dar în orice caz, numele PPE-ului pot să spun așa. Pentru noi este important să menținem bugetul propus. În al doilea rând, să promovăm interoperabilitatea la nivel de standarde, să ne asigurăm că, din punct de vedere managerial, lucrurile sunt independente și transparente. Apoi, Sunt state membre și întreprinderi și trebuie să fie încurajată participarea acestora, iar în ceea ce privește uh, acea marjă de 10%, um, este foarte importantă la PESCO și sperăm să putem să o menținem. Mulțumesc! Mulțumesc! Virginie Rozie de la SND. Merci, Liz. Uh, mulțumesc! Mă alătur și eu felicitărilor și mulțumirilor pentru toate eforturile făcute pentru a lansa discuțiile pe acest subiect. Într-adevăr, uh, am văzut în amendamente lucruri mulțumitoare, pentru că sunt convergențe în legătură cu anumite opinii, deja în legătură cu primul obiectiv, uh, adică întărirea autonomiei strategice în materie de apărare a Uniunii Europene, o mai bună integrare a pieței interne și o mai bună cooperare transfrontalieră. După părerea mea, trebuie să includem, așa cum s-a propus în mai multe amendamente, tehnologii de uh, apărare cibernetică în aceste programe și s-a vorbit și de uh, standarde și interoperabilitate. Ar trebui acordată atenție deosebită IMM-urilor și eligibilității acestora pentru acest program. Cred că e important să lăsăm o parte din finanțare pentru IMM-uri. Un lucru care de asemenea mi se pare important e să luăm în calcul faptul că dezvoltarea acestei apărări, uh, industriei apărării, se bizuie și pe capitalul uman. Deci formarea și dezvoltarea de competențe în acest domeniu trebuie să fie o prioritate. Un lucru mai spinos, bugetul, bineînțeles. Dacă suntem de acord cu importanța acestui program, atunci trebuie ca el să se bucure de finanțare specifică. Nu putem să ne mulțumim cu ceea ce se întâmplă prea adesea, așa nume, uh, spunem uh, azi că uh, avem o anumită prioritate, mâine alta și că trebuie că căutați banii pe alte linii. Ar fi regretabil. Deci trebuie bani proaspeți, fonduri proaspete pentru acest program specific cu o finanțare consecventă, pentru că dacă reducem bugetul nu mai are niciun rost și bugetul nu trebuie să fie redus uh, prin realocrări uh, către alte programe la fel de importante, cum ar fi Conectarea Europei sau uh, programul Galileo, care și ele au, bineînțeles, importanța lor. Deci, cred că aici va fi o discuție foarte importantă. În același fel, va trebui să găsim un compromis în legătură cu condițiile de eligibilitate pentru proiectele în acest pro- din acest program, păstrând un număr limitat de întreprinderi și state membre necesar pentru uh, eligibilitate. Poate că amendamentul colegului Con 189, care spune patru întreprinderi pe stat membru, e o soluție de compromis. Fără îndoială vom discuta în reuniunile raportorilor din umbră. Un alt lucru care trebuie discutat, care sunt condițiile de export pentru materiale și care sunt uh, rol, uh, posibilitățile ca instituțiile să aibă un rol de jucat în ceea ce privește exporturile. Deci, în legătură cu producția, credem că avem nevoie de un program care să consolideze autonomia. Deci, producția trebuie făcută pe teritoriul european și apoi, la fel ca și uh, pentru exporturi, trebuie să ne gândim și la proprietatea intelectuală, care e rolul sau implicarea uh, pentru uh, instituțiile europene care finanțează deci atunci când e vorba de drepturi de proprietate intelectuală. Iată, deci, care sunt subiecte de dezbatere și așteptăm cu nerăbdare propunerile de compromis. Cred că vom avea discuții foarte constructive um, cu toții, împreună cu doamna raportor și raportorii din umbră pe acest dosar. Președinta, mulțumesc. Din partea ALDE, domnul Selimovici, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și pentru acest raport foarte bine redactat cred că e un bun punct de plecare în discuții. Voi trece direct la subiect. Credem că sunt câteva aspecte esențiale care nu trebuie pierdute din vedere. Unul se găsește la articolul 7. În acest articol, Comisia vrea să se asigure că Comisia Europeană vrea să se asigure că beneficiarii fondurilor vor fi controlați efectiv de statele membre și sau uh, cetățeni uh, sau uh, întreprinderi din statele membre deținute de stat în măsură de 51% cel puțin. Dar asta exclude foarte multe întreprinderi din Europa care au sediul în Europa și știu că asta e situația și în Suedia, țara mea, dar și uh, în alte țări cred că ar fi excluse aceste întreprinderi dacă s-ar accepta amendamentul. Deci ar trebui să cerem să aibă sediul în Uniunea Europeană și structurile de gestiune executivă să fie de asemenea prezente în Uniune. În felul acesta, în continuare am putea să ne asigurăm că numai întreprinderile europene ar putea să fie beneficiare ale fondului și nici n-am exclude un număr prea mare de întreprinderi uh, din domeniul apărării. În al doilea rând, sunt de acord cu o parte din colegi. Fondul ar trebui să fie benefic pentru proiecte în care cooperează mai mult de două întreprinderi. Bineînțeles, putem să discutăm, să vedem care va fi numărul precis. Încerc să mă gândesc că doi înseamnă că limităm foarte mult. Întotdeauna poți să ai două state membre, dar dacă pui un număr prea mare, iarăși e greu uh, pentru că lucrurile se complică foarte tare. Cred că trei întreprinderi cu sediul în trei state membre ar trebui să fie o soluție rezonabilă. Ultimul lucru, în legătură cu IMM-urile. Și doamna raportor și unii uh, colegi au propus amendamente în legătură cu IMM-urile. Și cred că trebuie să ne asigurăm că nivelul de participare a IMM-urilor la fondul pentru apărare este destul de mare de aceea aș invita în special Comisia să se gândească la implicarea IMM-urilor atunci când examinează viitoarele proiecte care vor fi uh, notificate. De aceea aș încuraja Comisia să revină și să facă o raportare a Parlamentului și uh, să ne facă o prezentare a situației pentru acest fond înainte de a trece la perioada următoare. Și dacă participarea IMM-urilor IMM e mai mică decât ne așteptăm, ne-am așteptat atunci să restructurăm fondul. Nu știu exact cum să formulăm, dar să fim atenți pentru că s-ar putea să avem o participare foarte redusă a IMM-urilor, ceea ce nu ne dorim. Deci uh, vrem această analiză retrospectivă și modificare, dacă se poate, în consecință. Și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare discuțiile raportorilor din umbră. Mulțumesc și acum domnul Scholz pentru verzi. Domnul Soltes. Domnul președinte roagă pe domnul Soltes să aprindă microfonul. Mulțumesc. Amendamentele verzilor. Principalele aspecte pe care m-am concentrat în amendamente țin de faptul că directiva privind achizițiile publice adoptat acum 9 ani avea menirea să îmbunătățească funcționarea pieței apărării. Însă nu și-a atins obiectivul. Există în continuare economii uh, ce ar, fi put- ce ar putea fi obținute și prin acest proiect. Cred că implementarea eficace a directivei privind achizițiile publice în statele membre este absolut urgentă pentru că în continuare poate contribui la atingerea creării, obiectivului de a crea o piață comună a apărării integrată. Așadar, putem îmbunătăți eficiența îmbunătățind cooperarea între statele membre. Trebuie arătat că la acest nivel e important să se discute și despre transparență. În amendamentul 80 am arătat că tehnologia susținută de acest program ar trebui să fie exportată către națiuni prietene și uh, din cadrul NATO care respectă întru totul uh, tratatele privind înarmarea. Apoi, încă un lucru menționat în articol, în amendamentul 99 e că pe lângă faptul că programul trebuie să fie pe, sta, uh, pe teritoriul statului membru, n-ar trebui să poată fi controlat de state terțe sau de entități publice sau private din state terțe. Și, uh, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, un lucru important pentru grupul nostru, bugetarea. Nu vrem să cheltuim mai mulți bani pe industria armamentului, care deja uh, înseamnă deja 200 de miliarde anual, 200 de miliarde de euro anual. Trebuie să ne concentrăm pe eficiență în cheltuirile fondurilor pe industria armamentului și de aceea am propus mai multe amendamente care să transforme programul propus într-un mecanism de cooperare între statele membre și între în, întreprinderi sub uh, supravegherea Comisiei. Comisia Europeană ar trebui să aibă rolul de a asigura că problemele structurale ale uh, sectorului apărării vor fi rezolvate și că cooperarea va fi posibilă. Trebuie să existe fonduri suficiente pentru apărare, pentru cercetare și dezvoltare și pentru achiziții publice și conform uh, comisiei, economiile ar putea fi între 25 și 200 de miliarde de euro. Bugetul nu ar trebui să acopere doar cheltuielile administrative aferente sprijinului oferit de comisie pentru a încuraja acest mecanism de cooperare. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc. Mai dorește vreun membru al comisiei să intervină? Dacă nu este cazul, aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru faptul că au uh, depus amendamente. Cum vă spuneam, vom avea la Strasburg săptămâna viitoare o reuniune a raportorilor din umbră și se va vota în următoarea reuniune a Comisiei din ianuarie. Cu aceasta putem considera încheiat acest punct și cum Roza Tun încă n-a venit, nu cred că este în sale, asta înseamnă că Așteptăm un minut ca să fim informați și despre ce s-a întâmplat în trialog, ca să sosească doamna Rozatun. Okay, and we have uh, the rapporteur on... Doamna raportor pentru dosarul geoblocare este alături de noi, așa că ne poate aduce informații actualizate în legătură cu ce s-a discutat în cadrul trialogului. Deci, Roza, te rog. Bună ziua! Vin practic de la, direct de la aeroport. Bun. În sfârșit, geoblocarea. După negocieri eh, problematice, am ajuns la un acord provizoriu cu Consiliul și cu Comisia Europeană. După al patrulea trialog pe marginea acestui regulament. Să nu uităm că E vorba de discriminare pe bază de naționalitatea, locul de reședință sau de stabilire al consumatorului în cadrul pieței interne. Acest acord a fost confirmat miercurea trecută de Coreper și vă recomand călduros ca noi Comisia IMCO să facem același lucru astăzi. Înainte să parcurg aspectele esențiale din acest acord, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră, asistenților, consilierilor IMCO, secretariatului, precum și altor servicii care au lucrat din greu un an și jumătate, astfel încât să ajungem la acest acord. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția la o abordare foarte ambițioasă pe care Parlamentul a susținut-o în timpul negocierilor. Înțeleg că nu am obținut tot ce ne propuseserăm, dar aceasta este natura compromisului și vă mulțumesc pentru acest compromis. Piața unică nu e desăvârșită încă. Mai avem multe de făcut, însă acest regulament reprezintă un mare pas înainte și mulțumită acestui acord, cred că putem fi satisfăcuți de rezultatul final pe care îl votăm astăzi. Principalele aspecte din acord, vi le spun a, succint. Regulamentul completează articolul 10 din directiva privind serviciile, adică interdicția discriminării și precizează situații în care geoblocarea și discriminarea nu sunt permise aceste situații includ, printre altele, orice vânzare de bunuri, prestare de servicii, inclusiv servicii digitale, care nu sunt protejate de drepturi de autor. În această situație, nu va fi posibil să se redirecționeze consumatorul fără consimțământul acestuia. Nu va fi posibil să se refuze vânzarea din motive ce țin de naționalitate sau locul de reședință sau de stabilire discriminarea pe baza uh, țării în care s-a emis cardul de credit, de asemenea, nu va mai fi posibilă. Serviciile digitale protejate de drepturi de autor, precum și serviciile audiovizuale, precum și cele de transport, vor fi supuse unei uh, analize accelerate la doi ani de la intrarea în vigoare a acestui regulament. La cererea Parlamentului, Comisia a adoptat o declarație ce va fi publicată în jurnalul oficial. Această declarație confirmă angajamentul luat de comisie de a analiza cu atenție pentru a vedea dacă consumatorii sunt blocați din, pe criterii geografice și în alte sectorii, cum ar fi în afara domeniului de aplicare al directivei privind uh, serviciile. Și aici mulțumesc uh, lui Roberto Vionla și lui Werner Steng uh, prezenți aici de la DG Connect pentru o cooperare cu adevărat foarte bună nu se va mai putea să se introducă acorduri comerciale care să oblige uh, comercianții să geoblocheze sau di- să discrimineze împotriva consumatorilor și clienților din motive ce țin de naționalitate sau reședință. Acest, aceste acorduri existente vor putea rămâne în vigoare numai încă 2 ani. Regulamentul se va aplica deja de la data uh, Um, de la sfârșitul anului următor, 2018, adică la 9 luni de la intrarea în vigoare. Iarăși, o procedură accelerată. Și reamintesc la final și insist foarte tare, regulamentul nu este numai pentru consumatori. Este vorba și de informații foarte utile pentru comercianți care de fapt sunt în aceeași lume, și consumatorii și comercianții. Am reușit să obținem ca textul să fie mult mai clar. Am arătat mai clar care sunt răspunderile comercianților în ceea ce privește drepturile aplicabile, precum și reglementările sectoriale din statele membre. Comercianții au arătat foarte adesea că doresc să vândă transfrontalier, dar și să doarmă bine, să știe că n-au încălcat nicio lege. Așa că, mulțumit acestui regulament, acum comercianții pot să aibă uh, relații transfrontaliere și, și să doarmă bine. Deci, vă mulțumesc tuturor pentru eforturile făcute în acest dosar. Mulțumesc sincer și președinției estone. Mic este frumos atașatul Etel Varic alături de noi. Îi mulțumesc foarte mult și de asemenea vă rog să transmiteți mulțumirile noastre și uh, ambasadorului Clyde Cool. Am cooperat foarte bine și vă mulțumim mult pentru această președinție. Sunt foarte mulțumită că vom reuși anul viitor să prezentăm aceste vești bune consumatorilor din Uniunea Europeană. Vor afla că pot să facă cumpărături online fără a fi supuși la geoblocare. Deci va fi un Crăciun chiar mai frumos decât cel de anul acesta. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Roza, pentru aceste informații actualizate și încă o dată felicitări. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest dosar. Cu aceasta cred că putem să trecem imediat la voturi. Așa cum v-am anunțat, așadar primul vot privește strategia europeană privind transport, sistemele de transport inteligente și cooperative. Aici Matheus van Miltenburg este raportor și dacă toată lumea e gata și văd că toată lumea este gata, putem să începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem repeta, vă rog, amendamentul? Nu, verificăm electronic. Amendamentul 19, vă rog. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 5, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 7, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 36, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și vot pe uh, proiectul de aviz, așa cum a fost modificat, votăm electronic. Se încheie votul. Se adoptă cu 32 de voturi pentru și un vot împotrivă și două abțineri. Felicitări raportorului. Van Miltenburg. Then uh, the next uh, vote is on uh, the draft report. Următorul vot se referă la testul de proporționalitate pentru nou regulament. Domnul Andreea Schwab este raportor. Amendamentul 54 și 55 sunt identice pentru, împotriva, abțineri, respinse. 53 a fost retras. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă. Verificăm cu vot electronic la compromisul 2. Am închis votul. Și se adoptă. Compromisul 3. Compromisul 15 împreună. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva Abțineri adoptat. Amendamentul 33 la pagina 9. Nu știu dacă toată lumea are aceeași numerotare de pagini. În orice caz, vă întreb cine este pentru 33. Și până la amendamentul 10, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 până la compromisul 20 pentru împotriva abțineri adoptate. Compromisul 6 apoi un uh, vot în bloc de pentru amendamente de compromis 22, 23, 24, 25 până la 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 de la pagina 22 nu? Nu, nu trebuie să supunem la vot pentru că am adoptat compromisul 2 compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9, care este tot un uh, bloc în bloc pentru, bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 Vot în bloc cu 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi compromisul 11, care se ia la oaltă cu 35 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 333 pentru împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 58 pentru împotriva abțineri, respins. Compromisul 12, nu trebuie să-l votăm. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, nu trebuie să-l votăm. Atunci, la pagina 35, avem amendamentul 113, amendament oral. Toată lumea l-a găsit, nu? Deci, mergeți la pagina 35, amendamentul 113, amendament oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 21 la pagina 41. Toată lumea a găsit 21? Da? Amendamentul 21 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, nu, MV11. Pentru, împotrivă, o verifica. MV11. Am închis votul. Se adoptă. Votăm proiectul de raport astfel modificat cu vot electronic. Am închis votarea. Se adoptă 33 pentru, 3 împotrivă. Felicitări! Felicitări raportorului. Acum, negocierile interinstituționale, vot, tot vot electronic și am deschis votul. Votul s-a închis. Da. Se adoptă. 32 la 3. Felicitări, domnului Șbab, domnul raportor. Andreas, mulțumesc foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc tuturora pentru ajutorul acordat și mai ales secretariatului pentru că ne-a ajutat foarte mult, dar și raportorilor din umbră care ne-au ajutat să ne orientăm uh, foarte bine, să progresăm, chiar uh, dacă am avut uh, între noi diverse opinii. Deci vă mulțumesc tuturora. Mulțumesc încă o dată și felicitări. Foarte bine, putem trece la următorul dosar. Procedura de noti notificare pentru autorizare și cerințe pentru servicii. Domnul Gutierrez Prieto este raportor. Întâi votăm amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1, care acoperă mai multe compromise până la 11, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, apoi, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 11, vă rog. close the vote. And it is, uh... Am închis votul. S-a respins la limită de un vot. Amendamentul 124 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 100... Nu. Vreți să verificăm? 124. Mi s-a părut clar rezultatul. Am închis votul. E respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri respins, amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, amendamentul 12, am închis votul și se adoptă apoi. 168 urmează. Vot în bloc împreună cu amendamentul 77 pentru împotriva, abțineri, respins. 169 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Apoi 179 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, spune doamna președinte. Întâi trebuie să votăm articolul 4. Nu am votat așadar acest articol 4. Dacă l-ați găsit, articolul original din propunerea inițială a comisiei. Toată lumea l-a găsit? Este un pic mai sus decât 179 pe listă. Ați găsit? Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Asta înseamnă că mergem la 179 acum. Deci cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificare? 179. Close vote. And it is... S-a închis votul și se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că avem aceeași majoritate. Nu, acesta cade pentru că l-am adoptat pe 179, deci nu trebuie să mai votăm aici. Putem să mergem așadar direct la compromisul 2 în bloc uh, cu compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, compromisul 3, care este împreună cu 13, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4, care este votat în bloc cu 15, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5, care e la oaltă cu 16 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 235 pentru împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 236 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 238 care este împreună cu 120 pentru împotrivă, abțineri sunt respinse, 239 pentru împotrivă, abțineri respins, 240 împreună cu 121 pentru împotrivă, abțineri respinse, nu, verificăm la 240. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 241-242 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Doriți verificări? Da, verificăm 241 cu 242. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentele 28-29 identice pentru, împotriva, abțineri, respinse. 30 pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul. Nu, compromisul. Compromisul 14, la acesta mergem pentru împotriva abțineri se adoptă și apoi amendamentul 100 20. Nu, avem vot, uh, vot final, vot electronic. Pe întregul raport am și închis votul. Se adoptă. 30 la 7. Felicitări! domnului raportor. Acum va trebui să votăm mandatul pentru începerea negocierilor interinstituționale. Deschid votul. Votul s-a închis și la fel se adoptă cu aceeași majoritate. Felicitări, domnule raportor. Vreți să spuneți ceva? Vă rog. También muy brevemente para... Foarte pe scurt vreau să mulțumesc echipei mele pentru munca depusă. Mulțumesc și grupului socialist, raportorilor din umbră. De asemenea, am avut negocieri complicate de, plec, de purtat. Fiecare avea poziția sa la început, dar cred că am reușit să ajungem la o poziție comună și solidă pentru a putea negocia în cadrul trialogurilor și pentru a îmbunătăți de asemenea textul Comisiei pe notificări. Mulțumesc mult pentru sprijin! Felicitări încă o dată! Înseamnă că acum putem să votăm și dosarul geoblocare, așa cum ne-a spus doamna Roza Tun. Votăm imediat cu vot electronic, așadar. Ne lipsesc două voturi. Nu. Ah, bun, am închis votul. Se adoptă 32 la 4. Felicitări. Doamna Rozatul, mulțumesc foarte mult, a mers totul foarte bine. Am fost uh, pragmatici când am realizat compromisurile noastre. Vă mulțumesc tuturora. Mulțumesc Acum putem să mergem la ultimul vot de astăzi. E vorba de recomandări pentru reglementarea serviciilor profesionale. Domnul Nicola Danti este raportor. Avem în primul rând raportorul, ehm, compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, compromisul cu numărul 6 pentru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 Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm partea a doua de la amendamentul 42. Vă rog. Am închis votul și este respinsă.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 Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 85, 86 85. Yeah, so 85 and Da, este vorba de amendamentul 85 pentru, împotriva, abțineri, respins, 86 pentru, împotriva, abțineri, verificare la 86, vă rog. Am închis votul, s-a respins. Atunci, mergem la 23. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 31 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 117 pentru, împotriva abțineri. Adoptat amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri. Respins amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul 1 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul 2 pentru, împotriva abțineri. Adoptat compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotriva abțineri adoptat, amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri respins, verificăm Amendamentul 16. Am închis votul și este respins. Vot final, acum vot electronic. Încă un vot? Nu. Am închis votul se adoptă cu o mare majoritate, 32 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări uh, raportorului Nicola, vrei să iei cuvântul? Da, mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, echipei. Am avut uh, mult de lucrat, un subiect important și am lucrat bine și cu cei de la comisie și până la urmă ne-am pus de acord în majoritatea asupra acestui text. Vă mulțumesc foarte mult! So, thank you very much. Mulțumesc foarte mult tuturora pentru prezență. Mulțumesc și interpreților. Ne vedem la anul. Vă rog, vă rog frumos, vreau să cer coordonatorilor grupurilor dacă doresc să înceapă chiar acum lucrările, pentru că văd uh, reprezentanți de la PPE, ALDE, ECR, Giulia Veda este cu noi, de la Verzi, poate să o contactați. Deci, de fapt, o să vedem de la Verzi uh, dacă putem, uh, împreună cu Giulia Reda, să începem imediat ședința de la coordonatori.